Uh, uh, Bună dimineața și bun venit. Am lăsat să mai treacă câteva minute înainte să începem, ca să mai poată veni lumea. E clar că cina de seară a fost uh, excelentă. Sunt convins că vor mai veni participanți pe parcurs. Urez bun venit domnului Alexandru Dimitropoulos președinte al Comisiei de Afaceri Economice a Parlamentului Elen. Și urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale la această reuniune interparlamentară organizată de Comisia de Afaceri Economice a Parlamentului European. După cum știți, în ultimii ani am, făcut, uh, am fost foarte activi, am făcut foarte multe, încercând să ne asigurăm că se face o reformare a guvernanței economice și că includem și responsabilitatea democratică în aceste reforme cu asocierea parlamentelor naționale, mai ales în raportarea bianuală cu un contextul unui bancare. Am încercat să uh, responsabilizăm și parlamentele naționale. După consultări cu domnile voastre în ultimul an, sesiunea aceasta s-a hotărât să fie divizată în două uh, sesiuni cu subiecte de larg interes. Una, un subiect pe care l-a menționat uh, majoritatea, un sistem TVA eficient în UE și o a doua temă, reforme structurale și consolidare fiscală cu schimb de bune practici. Mm, teoretic avem un mare număr de participanți, deci regula este două minute pentru fiecare vorbitor sunt acolo niște formulare pe care trebuie să le completați pentru a vă scrie la cuvânt și atunci voi ști exact uh, câte lume va vorbi, deci trebuie să le, le văd, să mi le uh, aduceți, uh, trebuie să scrieți de unde sunteți și cu asta cred că ajunge. Vă mulțumesc și începem acum prima sesiune spre un sistem eficient de TVA în UE cu semestrul european, responsabilitatea unor priorități politice comune s-a schimbat și probabil că se va schimba și mai mult în viitor. Multe state membre văd că nivelul european intervine aproape în toate domeniile politice. În uh, programele pentru țară se fac recomandări și o, uh, uh, există obligații specifice pentru fiecare țară la adresa autorităților naționale. În același timp se recunoaște acum că există un deficit de democrație, cel puțin în ce privește nivelul european de luare de decizii se iau decizii în spatele ușilor închise la recomandarea comisiei și atunci devine foarte dificil să identificăm decidenții și cine anume este responsabil pentru obiectivele fixate. Așadar, voi uh, uh, spune cine sunt vorbitori. În primul rând, domnul Filip Marini, președinte Comisiei de Finanțe a Senatului francez, domnul Thomas Jensen, membru al Comisiei de Afaceri Fiscale a Parlamentului danez și domnul Janus Vereș, membru al Parlamentului maghiar. Fiecare dintre domnile lor va avea cuvântul pe timp de 5 minute și apoi vom trece la o rundă de întrebări și răspunsuri, schimb de opinii. Domnul Marini. Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte important să ne intereseze care sunt perspectivele îmbunătățirii sistemului TVA în Uniunea Europeană, dragi colegi, uh, mai ales că veniturile de pe urma TVA, în general, în statele noastre, reprezintă o parte substanțială a resurselor noastre bugetare. În ce privește Franța, TVA-ul reprezintă aproximativ 50% din uh, veniturile fiscale nete cu o estimare de aproximativ 140 de miliarde de euro pentru anul 2014. Și în aceste condiții, îmbunătățirea uh, combaterii fraudei e o miză esențială asta mai ales uh, aplicându-se la ceea ce noi numim fraudă carusel. Uh, acum câteva săptămâni săptămâni, în cadrul legii financiare pentru 2014, Parlamentul nostru a adoptat un dispozitiv care permite administrației fiscale să efectueze controle eh, prin care se poate contesta realitatea operațiunilor invocate de o anumită firmă pentru a putea obține eliberarea numărului de TVA intracomunitar s aș dori mai ales să vorbesc aici despre miza din ce în ce mai importantă pe care o reprezintă în materie de TVA dezvoltarea vânzărilor online. Și o să încerc să prezint asta în câteva uh, cuvinte, plecând de la un control care a fost efectuat în ultimele luni de doi dintre colegii mei senatori care s-au deplasat uh, la biurile vamale ale aeroportului uh, de la, din Paris Charles de Gaulle. Și colegii mei au emis o comunicare, s-a făcut un raport de informare care este disponibil, e făcut public pe internet și uh, în acest raport se spune mai ales că acțiunea serviciilor vamale e, bineînțeles, foarte eficientă în ce privește protecția și lupta împotriva contrafacerii traficului de produse interzise, arme, specii protejate, produse periculoase, însă, în schimb, în ce privește domeniul fiscal, uh, sunt multe probleme și lacune. Asta mai ales uh, pentru că controlele sunt limitate, de niște reguli specifice care se aplică uh, în acest domeniu uh, livrelor expres și, uh, posta, și poștale. În primul domeniu, datele transmise de transportatori sosesc cu patru ore înainte avionului și sunt mult mai puțin precise decât în domeniul transportului tradițional. În ce privește transportul prin poștă, obligațiile de declarație, de declarare sunt minime. Uh, și de fapt sunt neverificabile, știind că procedura nu este informatizată. Drepturile taxe în domeniul acesta cu siguranță nu sunt recuperate până la nivelul dorit și putem constata atunci când uh, uh, vedem că la aeroportul Roasi, într-un an de zile, vorbim de o sumă de ordinul a 5 milioane și jumătate de euro de recuperări, că la transport expres doar 750.000 uh, de euro au fost recuperate și nu s-a recuperat nimic la transporturi poștale. Și presupun, plecând de la aceste constatări, că există aici uh, o lacună importantă pentru colectarea TVA în Franța și bănuiesc că nu numai, în multe alte țări ale Uniunii Europene. Uh, practic calculul drepturilor de taxe la import uh, se bazează pe un regim pur declarativ și pe un sistem de franciză justificat de necesitatea de a fluidifica uh, fluidiza schimburile, ceea ce favorizează Uh, sistemul de vânzări online și e clar că mm, caracterul specific, specific mă scuzați, al acestei forme de comerț uh, favorizează frauda. Administrația noastră, de fapt, nu are mijloace pentru că uh, mijloace de a combate acest fenomen, că în momentul în care situl internet care organizează aceste forme de vânzări își are sediu în străinătate, noi nu putem să recuperăm niciun fel de sumă, uh, Eh, și e clar o problemă la nivel comunitar, întâlnită și în alte domenii care țin de dezvoltarea, ține de dezvoltarea economiei digitale. În concluzie, ar trebui, și asta este propunerea Comisiei noastre de Finanțe, ar trebui uh, o prelevare la sursă TVA, la import, în momentul tranzacției și nu în momentul sosirii la Eva Male. Și ar părea simplu ca intermediarii, băncile, siturile de plăți online să fie însărcinate cu lichidarea și colectarea acestei taxe și pentru restul propunerilor noastre îmi permit, doamna președintă, să fac referire la documentul care a fost publicat. În încheiere, aș dori să reamintesc o altă miză esențială în domeniul TVA, și anume aplicarea directivei din 12 februarie 2008 fiind vorba de a defini rata TVA aplicabilă serviciilor de comerț electronic. După cum știți, reforma importantă care constă în aplicarea de acum înainte a ratei TVA uh, a plății de consumații după intrarea în vigoare din 2010 a fost redusă, dar colegii noștri de la Luxemburg au obținut un termen de grație până în 2015 și chiar o perioadă de tranziție uh, care este în favoarea lor și care se întinde până în anul 2019 și subliniez doar că e o prioritate ca, mă rog, cât mai rapid posibil să aplicăm compromisul din 2008 și pentru marile țări consumatoare, Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Spania, în fiecare an dacă vorbesc de diferența de rată între TVA a statului sediu și a statului de consum, e vorba de diferență de ordinul unor miliarde de euro care sunt lipsă la apel. Doamna președinte, încheie aici și mai spun doar că, iată, comisia noastră în decembrie noi uh, am făcut niște modificări la recenta propunere de uh, directivă care își dorește uh, obligativitatea unei declarații normalizate a TVA-ului statele membre. Dar asta e un alt subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Indeed, I know it's a, a big subject to deal. Mulțumesc. Da, e greu să epuizăm acest subiect în 5 minute. Bun, dau acum cuvântul uh, reprezentantului Parlamentului danez, domnul Thomas Jensen. Ja, mange tak for invitationen til at komme her og tale om, hvordan vi inddriver moms i Danmark. Da, mulțumesc uh, pentru invitație. Uh, voi încerca să spun cum percepem noi TVA în Danemarca și cum încercăm să combatem frauda. Uh, noi ne bazăm foarte mult pe câștigurile din TVA. 20% din veniturile fiscale din Danemarca provin din TVA și voi încerca să vă descriu foarte rapid cu modul în care funcționează lucrurile în Danemarca. Sunt două rate, 25% și rata 0 a TVA-ului. De fapt, 25% sunt valabile pentru toate mărfurile și serviciile. Deci aplicăm TVA pe o serie întreagă de produse și nu excludem decât ziarele sau serviciile financiare sau uh, chiriile. Acum, cine plătește TVA-ul? Toată lumea Uh, vânzătorii independenți, furnizorii de servicii, cetățenii, uh, persoanele fizice, se înregistrează și apoi li se impune o taxă de 2% la prețul de vânzare și e important să te înscrii în registrul TVA dacă ai o cifră de afaceri impozabilă uh, pe durata unui an de zile și se poate deduce TVA-ul din prețul de cumpărare când ești independent. Și este un sistem care funcționează foarte bine pentru că în Danemarca fraudele, rata fraudelor e foarte scăzută, deși presiunea fiscală a crescut asupra gospodărilor. Conform anchetelor pe care le desfășurăm noi, datoria ar fi 2,7% pentru exercițiul fiscal 2010 în ce privește prelevarea TVA și vorbim aici de venituri globale de 13,5 miliarde de euro. Comisia Europeană a efectuat și anchete, a examinat pierderile fiscale în Danemarca și în Europa Uh, utilizând metode mai degrabă mai teoretice. Pentru comisie ar fi o rată de pierdere de 10% în Danemarca, ceea ce totuși e puțin față de restul Uniunii Europene. Uh, majoritatea danezilor, firmelor din Danemarca, plătește, își plătește impozitele trebuie să vă dați seama că toată lumea plătește fără a protesta, pentru că nivelul serviciilor furnizate se află în raport direct cu ce plătește cetățenii. Însă, totuși, avem și pierderi, se produc erori, câteodată se produc fraude, deși sistemul nostru e unul simplu, se pot uh, depista erori și fraude întotdeauna odată la 2 ani în Danemarca se efectuează o anchetă numită compliance care face un fel de cartografiere capacității danezilor de a-și declara veniturile în fața autorităților fiscale și rezultatele arată unde anume se află principalele surse ale problemelor și de dificultăți care trebuie rezolvate. E vorba mai ales de societățile, firmele uh, unii personale care au probleme. Marile firme cunosc mult mai bine sistemul uh, TVA-ului și au mai puține probleme. În ce privește srl mm, fără angajați, e vorba de pierderi fiscale de 13% pentru întreprinderi cu 1-2 angajați e vorba de pierdere de ordinul 3% și pentru întreprinderi cu mai, mai mult de 12 salariați e vorba doar de 0,6% de pierdere. E o anchetă care ne permite de deci, să vedem care e sursa problemelor. E esențial dacă ne dorim ca TVA-ul să fie mai bine perceput pentru trezoreria publică. în care sunt principalele erori? Ar fi trei care apar foarte clar. Uh, în primul rând că se subevaluează TVA față de contabilitate, apoi o lipsă de documentare a TVA-ului perceput la cumpărare și apoi TVA-ul perceput în momentul vânzării. Deci, în Danemarca, astea sunt uh, principalele probleme și uh, motive de pierderi în uh, colectarea TVA. Eh, analiza teoretică comisiei a fost puțin diferită, dar și-au pus și ei problema eh, de ce nivelul pierderilor e descăzut de scăzut în Danemarca. Noi, de fapt, nu ne-am prea, nu ne-am prea schimbat sistemul din anii 70, doar l-am adaptat, eh, nu l-am reformat în întregime. Când am văzut surse de erori, pas cu pas, uh, dificultățile și erorile au fost corectate, uh, am încercat să facilităm uh, lucrurile, să simplificăm. În fiecare an avem proiecte unde implicăm colaboratori ca să vedem ce se întâmplă cu problemele detectate în anchete, ca să încercăm să le rezolvăm Uh, avem linii directoare pentru firme ca ele să-și poată corecta erorile. erorile. Mă scuzați și în această anchetă de Deep compliance, 3.000 de firme uh, reprezentative pentru întreaga țară fac obiectul unui control uh, detaliat al plății impozitelor și mai ales a TVA-ului. Întreprinderile încearcă să tragă învățăminte, să vadă care sunt erorile comise și în acest mod pe viitor ajută la uh, o mai bună percepere a TVA-ului în fiecare an. Uh, după cum spuneam, raportul Comisiei Europene nu explică motivul pentru care Danemarca are așa de puține pierderi. Deși avem una din presiunile fiscale cele mai ridicate în Europa, dar dincolo de această voință a danezilor de a-și plăti impozitele, una din explicațiile posibile ar fi cadastru întreprinderilor pe care îl avem noi. Deci avem un registru central al întreprinderilor, un cadastru al firmelor care e foarte dezvoltat în țara noastră și o altă posibilă explicație ar fi digitalizarea eh, tranzacțiilor efectuate de către firme. O altă explicație ar fi că noi ne conformăm directivelor femeiului, deci avem un sistem simplu cu două rate, 25% și 0%. Deci sistemul este foarte simplu. Și în încheiere aș spune deci că uh, avem puține pierderi, dar vrem să îmbunătățim și mai mult situația ca trezoreria să perceapă toți banii pe care trebuie să-i perceapă. Suntem foarte activi și dorim să combatem uh, fenomenele Uh, acestea, cum ar fi caruselul TVA transfrontalier, care e una din uh, marile cauze de pierderi uh, TVA. În Danemarca suntem foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă la nivel european, că vrem să cooperăm cu celelalte țări ca să luptăm împotriva acestui carusel al TVA care este practicat și urmărim cu mare atenție lucrurile Comisiei și încercăm să reacționăm cât mai rapid posibil. Asta am avut de spus în legătură cu sistemul TV în Danemarca. Președinte, mulțumesc că am fost generoasă cu... n-a fost așa generoasă cu timpul și poate putem să ne reîntoarcem la vorbitor, că am doar o persoană înscrisă la cuvânt până acum. Deci poate le voi acorda mai mult timp la dispoziție și uh, acum în final dau cuvântul uh, uh, membrului Parlamentului Maghiar, domnul Ianuș Vereș. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În decembrie 2011, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind viitorul TVA și a vorbit despre un sistem TVA restructurat și despre principalele sale caracteristici. Întâi de toate, Aș avea un comentariu de făcut referitor la sistemul de TVA, pre declarații unice. Dacă ne gândim la ce s-a propus anul trecut pe 15 noiembrie la ECOFIN, uh, înțelegem că propunerea nu duce la simplificare. Dacă citim frecvența declarațiilor și termenele pentru plata TVA-ului, Înțelegem că riscăm ca impactul asupra fluxului de numerar să fie unul negativ. Și un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este că dacă vrem aplicarea ratelor reduse de TVA și despre, dacă dorim uh, aplicarea unui set unic de reguli, da, e o idee bună. Multe state membre puțin la sistemele pe care le implementează individual în ceea ce privește aceste rate reduse, aceste, acestea sunt incluse în sistemele lor și fenomenul e unul cu care ne-am întâlnit mulți dintre noi în ultimii ani. Dacă nu se produse o modificare la nivelul atitudinilor și pozițiilor statelor membre, bariera va continua să existe. Dacă vorbim despre un sistem de TVA mai robust, trebuie să facem ceva în ceea ce privește combaterea fraudei. Trebuie de asemenea să administrăm sistemul de TVA mai eficient și în acest context, dacă ne uităm la veniturile totale din TVA, e clar că vrem ca acestea să crească avem 12% din posibilele venituri care nu ajung acolo unde trebuie să ajungă la buget. Și de asemenea, pot să vă spun că în 2004, când ne-am alăturat Uniunii Europene, noi am pierdut 10% din veniturile din TVA și situația a fost similară și în celelalte state care au aderat în același timp. Putem să vă spunem că Motivul a fost eliminarea controlelor la vamă. După, după ce ne-am alăturat Uniunii Europene, frauda carusel a căpătat noi dimensiuni extinse. Dacă e, deci, să analizăm schimburile automate de informații între statele membre, e clar că acestea trebuie să fie extinse, trebuie să facem schimburi de bune practici uh, în ceea ce privește experiența din ultimii ani autoritățile fiscale din statele membre trebuie să aibă acces direct la informații și uh, în toate statele membre există parametrii relevanți pentru acest lucru. Vrem să avem un acces mai rapid la informație, astfel încât să ne putem um, extinde cooperarea există produse susceptibile la fraudă și aici pot spune că s-au făcut pași în direcția necesară. E adevărat, dar încă lucrurile pot fi și trebuie să fie îmbunătățite, astfel încât dacă vom constata fraude care se produc um, în mod serios într-un stat membru, să avem un mecanism de reacție care să poată interveni rapid. Nu avem cum combate frauda dacă nu uh, facem toate aceste lucruri. De exemplu, cred că statele membre ar avea de câștigat dacă ar analiza ce am făcut noi în Ungaria în acest sens. Trebuie să avem în vedere uh, situația produselor vândute în vrac sau în cantități mari, uh, produse din carne, fructe, legume, fier vechi și așa mai departe. Și aici, de multe ori, um, există și seturi noi de produse care intră în aceste categorii. Încă o dată mă refer la deșeurile de metale, fier vechi și așa mai departe. Acestea sunt problematice în Ungaria. Și dacă vrem să avem o rată scăzută a TVA-ului aplicată anumitor produse, s-ar putea să reușim să reducem frauda. Dacă analizăm modul în care sunt înfăptuite aceste fraude, vedem că uneori doar documentele sunt transferate între statele membre și nu produsele fizice propriu-zis. Prin urmare, ce trebuie să facem este să monitorizăm aceste transporturi rutiere de mare volum. Nu e vorba doar de inspectarea transporturilor, ci și a documentelor. Trebuie să vedem ce marfă se transportă exact cu tiruri pe străzi și Dacă e vorba de bunuri, acestea trebuie să se deplaseze de la un plătitor la altul. În orice caz, va trebui să fim foarte atenți la acest transfer de bunuri. Mulțumesc! Mai avem încă timp de intervenție. Dacă vrea altcineva să ne spună ceva, vă rog să o faceți și apoi vorbitorii noștri vor avea timp de răspuns. Domnul Stolojan acum, care este unul dintre vicepreședintele Comisiei Econ în Parlamentul European. Um, Mulțumesc, Mulțumesc domnul președinte. Vreau să vă reamintesc că sistemul actual de TVA, când a fost introdus în Uniunea Europeană, uh, se numea sistem tranzitoriu. Dar acest caracter tranzitoriu se păstrează deja de foarte mulți ani și uh, sperăm să putem trece de la principiul destinației la principiul țării de origine în ceea ce privește plata TVA-ului la un moment dat. Însă nu cred că asta să se întâmple în viitorul apropiat, în următorii ani. Prin urmare, pot să vă spun că în Parlamentul European și la nivelul Consiliului a fost aprobat un instrument foarte puternic pentru a combate evaziunea fiscală în general și uh, frauda în domeniul TVA-ului. Acesta este un program care se numește Fiscalis 2014-2020, program care are două părți. Prima are legătură cu construirea și actualizarea unui sistem informativ axat pe comunicarea dintre ministere, le de finanțe din toate statele membre și uh, cea de-a doua parte a programului Fiscalis, care este uh, insuficient utilizat, aș zice eu, constă în schimbul de experiență la nivelul personalului personal și personal de nivel înalt din ministerele de finanțe din statele membre pentru a promova bune practici în domeniul combaterii fraudei și evaziunii fiscale și așa mai departe. Cred că parlamentele naționale ar trebui să se axeze pe aceste programe, fiindcă ele se pot doveni, dovedi extrem de eficiente în eforturile noastre de blocare a acestor uh, situații care afectează statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Am fost uh, strictă cu timpul alocat uh, vorbitorilor, fiindcă am crezut că o să avem multe intervenții din sală, dar mai avem o intervenție, după care o să le dau cuvântul um, intervenienților noștri. Un reprezentativ al Camerei Inferioare din Polonia, Darius Rizati, președintele Comisiei Finanțe, care a făcut parte din instituția noastră la un moment dat. Aveți cuvântul. Da. Sistem podatku... Mulțumesc, doamnă președintă. Sistemul TVA este adesea abuzat, este supus fraudelor și nu pot decât să apreciez să apreciez intervențiile antevorbitorilor mei. 10-15% din toate veniturile fiscale nu ajung la buget în Polonia și mm, asta este o proporție foarte mare. Lucru care, evident, dăunează foarte mult finanțelor publice și care denaturează concurența până la urmă, fiindcă e evident că există companii care se găsesc într-o poziție avantajoasă doar pentru că mm, comit aceste fraude. Există sistemul acesta carusel și la noi, se, se efectuează tranzacții ficționale și după fictive și apoi eh, totul dispare în afara Uniunii Europene. În cazul eh, bunurilor eh, de mare volum, combustibil, metale vechi și așa mai departe, frauda aceasta este foarte des întâlnită. E un tip specific de fraudă și trebuie să ne coordonăm uh, eforturile pentru a o combate la nivel european. Cred că există două modalități de a combate această infracțiune. TVA inversă, procedura pe care noi o aplicăm în Polonia, pentru comerțul cu metale și ă, în urma acestei noi proceduri, nivelul fraudei s-a redus simțitor. Și foarte important este că trebuie să ne asigurăm că avem o bună comunicare, o bună monitorizare a tranzacțiilor efectuate. Când prezinți o factură, trebuie să notifici autoritatea fiscală aferentă și întreaga rețea a autorităților fiscale trebuie să fie apoi informată și acest lucru va duce la combaterea fraudelor și la monitorizarea companiilor implicate. Nu știu dacă sunt colegi cehi în sală, uh, știu că lucrurile uh, stau destul de bine și la ei uh, și poate ar putea să ne dea câteva exemple. Cred că asta ne-ar ajuta pe toți. Mulțumesc! Domnule Marini, dacă aveți comentarii. En Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, având în vedere rezultatul controlelor pe care le-am făcut în Franța în ceea ce privește comerțul online, eu mă adresam de fapt Comisiei Europene, căci, după părerea mea, pentru a obține progrese în ceea ce privește controlul și pentru a reduce punctele de scurgere a TVA-ului, uh, e important să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă comunitară, a dreptului comunitar. Acestea sunt propunerile pe care le-am formulat noi. În primul rând, să existe un sistem de schimb automat de informații între vamă și uh, intermediarii comerțului online, operatorii de uh, transport de mărfuri și servicii poștale și așa mai departe și a doua propunere ar fi prelevarea la sursa TVA-ului la import, care să fie plătită în momentul tranzacției și nu în momentul în care marfa ajunge în vamă. Aș vrea să subliniez această propunere căci, evident, statele individuale nu pot să facă acest lucru singure. Nu pot aplica dispoziții care să nu fie conforme cu dreptul comunitar uh, în vigoare. Și aș dori, doamnă președintă, ca aceste idei să fie subiectul unei discuții. În ceea ce privește importanța economică a sectorului, vânzării la distanță online, vă pot spune că în Franța, doi din trei francezi folosesc acest sistem. Cifra de afaceri anuală a sistemului de comerț electronic este de aproximativ 45 de miliarde de euro pentru bunuri materiale și 25 miliarde de euro pentru restul dacă nu ne vom putea organiza pentru a, organi- pentru a adapta legislația și procedurile pe care le aplicăm, toată lumea va avea de suferit și uh, progresul tehnic nu va face decât să reducă baza noastră de impozitare și, prin urmare, veniturile fiscale ale statelor membre și ale Uniunii Europene în general. Am înțeles. Domnul Beneși, doriți să interveniți, vă rog. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Doufám, že mohu mluvit česky. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sper că pot să vorbesc în limba cehă. Aș vrea să răspund foarte pe scurt colegului din Parlamentul polonez care ne-a cerut un răspuns mai devreme. Eu sunt președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Ceh, deci nu sunt răspunzător direct pentru impozitare și pentru politici fiscale. Totuși, pot să-i asigur pe colegii polonezi că noul guvern ceh, care este în momentul de față în proces de creare și care sperăm că în curând va fi votat de Parlament, este hotărât să crească lupta împotriva fraudei fiscale, în special în ceea ce privește frauda cu taxa directă pe alcool. Poliția cehă a înregistrat deja succese majore în lupta împotriva fraudei fiscale în domeniul uh, taxelor plătite de consumator. Deci suntem foarte atenți la acest proces. De aceea presupun, poate mă înșel, dar Asta am vrut să vă spun, că noi avem o luptă puternică împotriva fraudei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Avem și niște întrebări adresate comisiei, poate ar putea să ne răspundă. Dar mai întâi o să-i dau cuvântul domnului Ian, Ianoș Vereș, care mai are câteva observații de făcut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pe de o parte, aș dori să spun că sunt perfect de acord cu propunerea făcută de domnul senator. N-ar trebui să analizăm doar comerțul electronic și vânzările pe internet, ci ar trebui să analizăm lucrurile în termeni mai generali să ne uităm la schimburile automate între autoritățile din diversele state membre. Și ca parte integrantă din acest proces, statele membre ar trebui să poată accesa datele deținute de alte state membre, date legate de comerțul electronic. Cred deci că este extrem de clar, pentru că dacă ne uităm la sistemul computerizat din statele membre, acesta conține mult mai multe date decât, uh, sunt, uh, decât ar fi accesibile în momentul de față celorlalte state membre. Deci sunt perfect de acord cu ceea ce a spus și colegul polonez, pentru că experiența lor este una pe care o pot confirma. Și în Ungaria am avut exact aceeași experiență ca și dumneavoastră. și cred că este extrem de important să avem o evaluare comună a diverselor uh, experiențe pe care le avem cu acest uh, sistem de aplicare inversă a uh, taxei. Dacă ne uităm la contextul polonez-ungar și introducem această categorie de produse, putem vedea, putem analiza procesul și putem vedea ce s-a întâmplat atunci când am uh, introdus încasarea la sursă uh, în domeniul vânzărilor de metal, spre exemplu. Și putem vedea ce s-a întâmplat în Ungaria, ce s-a întâmplat în Polonia și ce s-a întâmplat mai ales cu frauda pentru că poate inițial frauda se aplica doar vânzărilor de metale, dar poate între timp s-a mutat și la alte produse. Deci merită să analizăm situația și uh, poate să transformăm această practică într-una generală. Deci această practică ar trebui să fie uh, aplicată uh, în general de toate statele membre. Trebuie să analizăm uh, actorii de pe piață. Dacă vorbim despre antreprenori individuali sau despre companii, trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte uh, și cred că asta se poate face printr-un schimb de uh, experiențe între diversele uh, state membre și poate aceste lucruri ar putea fi introduse în legislația europeană. Mulțumesc! Așa cum am spus mai devreme, am făcut uh, un raport care explora multe dintre aceste opțiuni în mandatul meu anterior opțiuni care stau la dispoziția statelor membre pentru încasarea la sursă a TVA-ului pentru materiale și bunuri vulnerabile. E foarte dificil dacă aplici acest sistem tuturor bunurilor, dar mă întrebam în contextul fraudei tip carusel dacă acum când avem atât de multe sisteme computerizate, uh, dacă se poate renunța la exceptarea la, în cazul uh, comerțului transfrontalier. Bineînțeles, trebuie să fim cu ochii în patru, dar uh, mă întreb dacă nu cumva există deja tehnologia necesară disponibilă pentru a închide această portiță destul de dificilă. Pentru că dacă ne gândim la ce a spus colegul din Franța în ceea ce privește uh, problemele cu transporturile, dacă încep să ai un nivel mai mare de controle vamale, atunci uh, intri pe terenul uh, liberei circulații a bunurilor. Deci am avea o mică problemă aici, pentru că asta este, asta este unul din drepturile noastre fundamentale și ar trebui să fie periclitați ca să ne asigurăm că se încasează într-adevăr impozitele datorate. Aș dori să-mi spună Comisia ce părere are și dacă ne poate da câteva răspunsuri la întrebările adresate. Următoarea dezbatere începe abia la 10 și 15, deci dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog să completați cartonașul sau să refaceți faceți cu mâna. Comisia. Merci, Madame euh, la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vin cu câteva răspunsuri la întrebările care au fost adresate, ținând cont de economia digitală. Aceasta are două, uh, doi piloni. Senatorul Marini a vorbit deja despre Uh, comanda de bunuri pe internet și pe de cealaltă parte avem livrarea de bunuri. Și avem probleme cu vânzarea la distanță, la nivel intracomunitar, care practic nu este controlată de statele membre și bunurile care sosesc din țări terțe. Acolo este răspunderea serviciilor vamale să controleze sosirea acestor uh, bunuri. E evident că pentru vama este destul de dificil să controleze toate aceste transporturi mici, având în vedere că vorbim de milioane de astfel de transporturi pe zi. Suntem conștienți de această dificultate, tocmai de aceea Comisia a lansat un studiu în urmă cu o lună sau două și așteptăm rezultatul pe la jumătatea anului și o să încercăm să vedem ce putem face din punct de vedere legislativ, cu atât mai mult cu cât ne-am dat seama că există fraude considerabile atunci când companiile își fac sediul în țări terțe și transmit colete uh, cu valoare mică sub franciză, Uh, deci sub 10 sau 20 de euro, mă refer aici la, DVD la DVD-uri sau la CD-uri, care ajung în uh, Uniunea Europeană fără plată TVA în mod legal, pentru că există această franciză și atunci întrebarea se pune dacă n-ar trebui să uh, eliminăm franciza. Pe de altă parte, ce mijloace de control am mai avea dacă eliminăm franciza? Și uh, Um, domnul Marini a venit cu ideea, poate încasarea la sursă ar putea fi o soluție, dar pentru asta este nevoie de o cooperare cu intermediarii sau cu țările terțe pentru a încasa TVA-ul, ceea ce iarăși ridică un număr de probleme. A doua parte a economiei digitale se referă la serviciile digitale. Atunci când descarci programe electronice, fie că vorbim de telecomunicații, fie că vorbim de e-services, fie că vorbim de transmisiuni video, uh, va exista o, un impozit în funcție de domeniul de rezidență al consumatorului începând din 1 ianuarie 2015. Și este nevoie de punerea în aplicare a unui instrument informatic și așa cum a subliniat și senatorul Martini, Pentru a încerca să ne protejăm propriile încasări fiscale, trebuie să știm că economia digitală, spre exemplu, în uh, Luxemburg uh, reprezintă 4% din încasările TVA. Avem un fel de ghișee unice pentru prima oară în istoria TVA-ului comunitar, un stat membru va încasa TVA-ul pentru un alt stat membru. Deci statul membru acolo unde uh, își are sediul vânzătorul, va încasa TVA-ul pentru statul membru unde domiciliază consumatorul final. Deci acest lucru se va realiza la nivel comunitar, dar întrebarea care se pune este legată de țările terțe. În momentul de față avem un sistem de ghișe unice pentru țările terțe, dar acesta este voluntar. Și ne-am dat seama că foarte, puțin, foarte puține companii s-au înscris în el deci avem o evaziune fiscală importantă care pleacă din țările terțe. Sau în cazurile în care vânzătorii cu sediul în țări terțe furnizează servicii fără a plăti impozitele comunitare. Și aici încercăm să redactăm un mandat de negociere care va fi prezentat Consiliului pentru a putea demara negocierile cu țările terțe în special cu principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene. Cam asta în legătură cu economia digitală. Cealaltă întrebare este cooperarea și frauda, dacă s-au înregistrat progrese. Noi, la nivelul Comisiei, credem că statele membre au instrumente sufi uh, juridice suficiente pentru a lupta eficient împotriva fraudei fiscale. Ideea de că un singur stat membru poate lupta individual împotriva fraudei este falsă. Trebuie să existe unitate Există uh, instrumentele juridice, dar lipsește unor voința statelor membre de a coopera. Avem o structură care se numește Eurofisc, care permite un schimb de informații mai rapid între statele membre, dar acesta nu funcționează atât de bine pe cât ne așteptam. Tocmai de aceea trebuie să îmbunătățim cooperarea și asta este răspunderea primară a statelor membre. Comisia vine cu instrumentele, dar statele membre sunt cele care trebuie să fie uh, Uh, să, să, să le aplice. Uh, de asemenea, este adevărat că există fraude de tip carusel și acestea, la nivel comunitar, se datorează faptului că nu există o impozitare transfrontalieră, dar există o impozitare internă. Și atunci încercăm să revizuim această impozitare a operațiunilor intracomunitare. Și credem că acest sistem ar putea fi eficient în anumite cazuri, dar nu este un panaceu, pentru că acest sistem de autolichidare antrenează alte probleme. și anume încasarea TVA-ului aproape de uh, consumatorul final ceea ce înseamnă că responsabilitatea este transferată. Avem uh, exemplul uh, Statelor Unite care aplică uh, taxa de vânzare pe vânzarea finală și nivelul de fraude se ridică la 30-40% în Statele Unite. Tocmai de aceea ne gândim la un regim definitiv de TVA și în acest moment lucrăm cu statele membre și cu un grup de experți avem 40 de experți care conciliază Comisia și examinăm trei posibile soluții. Dar cred că sistemul de TVA comunitar care a fost adoptat în 79, uh, deci în urmă cu mai bine de 40 de ani, este deja depășit. Trebuie să ținem cont de realitățile economice și de modul uh, uh, în care companiile operează și trebuie să integrăm toate astea într-un fel de administrație electronică, ceea ce nu avem la nivel comunitar. Prin comparație cu țările terțe, suntem deja în întârziere și probabil asta este o problemă, pentru că există un sistem TVA uh, adoptat în 67 de șapte state membre, și acum avem nevoie de 28 de state membre care să se pună de acord. Și tocmai de aceea am venit cu propuneri la nivelul Consiliului, dar e greu să obținem un acord în unanimitate. În ceea ce privește declararea uniformă, nu împărtășim punctul de vedere al Senatului francez, care a vorbit despre subsidiaritate. Serviciul Juridic al Consiliului a emis un aviz pozitiv spunând că nu e o problemă de subsidiaritate. Este poate o relație de cauzalitate. Cu cât sunt mai complicate declarațiile, cu atât nivelul de fraudă sau nivelul de diferență de uh, încasare este mai mare pentru că complexitatea sistemului TVA antrenează fraudă. Cred că parlamentarul danez, domnul Jensen, a vorbit despre simplitatea sistemului danez. Există această cotă de 25% de TVA și cota zero pentru ziare. Și cred că ar trebui să ne gândim la această soluție cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Deja invitații noștri uh, sunt uh, foarte animați, așa încât o să-i dau cuvântul domnului De- uh, Demensopoulos, care dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, TVA-ul reprezintă una din principalele surse de încasări la buget pentru statele membre. Dar sistemele diferă foarte mult și, ca atare, percepția și tot ce ține de tranzacțiile transfrontaliere devine foarte complicat și foarte costisitor. Consecința crizei economice care a lovit Europa în ultimii ani exclude uh, creșterea cotei de TVA ca soluție, având în vedere că abilitatea uh, de plată a cetățenilor și a companiilor s-a redus. De aceea încercăm să uh, apelăm la impozite indirecte, cum ar fi TVA-ul, pentru că impozitele directe nu mai pot fi crescute. Și e foarte adevărat că și Grecia a dorit să, uh, crească TVA-ul, ceea ce a dus la uh, o creștere a prețului la bunurile de consum, ceea ce a dus la o scădere a consumului. De altfel, în Grecia vorbim despre pierderea a 10 miliarde de euro și în Europa vorbim de pierderi de peste 200 de miliarde. Deci, modificarea politicii fiscale și complexitatea dispozițiilor care reglementează TVA-ul în Grecia și în diversele state membre, aceasta creează dificultăți la nivelul statelor membre. Este un lucru pe care l-am remarcat la nivelul tranzacțiilor intracomunitare, atunci unde trebuie să prevedem coordonarea uh, unor sisteme fiscale complet diferite. Deci adoptarea unei reguli comune și clare, care să poată fi aplicabile pretutindeni, ar putea duce la rezolvarea acestor probleme. Și asta ar reduce și costurile de control și de uh, restabilire a unei situații sănătoase. În anumite domenii, precum cel cultural, ar trebui poate să ne gândim la cota mai redusă de TVA și ar trebui să ne punem de acord și în ceea ce privește cotele comune la nivel comunitar, în conformitate cu criterii concrete. Deci, propunerea Comisiei, care dorește să stabilească un formular comun pentru declararea TVA-ului, este o soluție care ar putea reduce costurile la nivel național și asta ar putea încuraja tranzacțiile transfrontaliere. Propunerea de eliminare a depunerii anuale a unui formular este deja examinată în Grecia și Grecia s-a pronunțat pentru o reglementare a TVA-ului uh, de către furnizor și există deja măsuri aplicată la nivel bancar pentru a înlesni uh, procedurile. Grecia a simplificat codul TVA și a trecut la un sistem uh, IT, la un sistem informatic pentru declararea TVA-ului și uh, evaluează de asemenea și riscurile. Am vorbit despre Eurofisc. Grecia cooperează cu Eurofiscul în ciuda dificultăților pe care această cooperare le ridică. Am înțeles că este indispensabil să revedem, să ne regândim la acest sistem de TVA, pentru că datează din 79 și că trebuie să fie regândit, simplificat și eficient. Vedem proceduri omogene la nivelul statelor membre, proceduri uniforme, scopul fiind acela de a lupta împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Deci suntem într-o fază de austeritate bugetară și lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale nu este doar o problemă de justiție fiscală, ci este de o importanță extraordinară pentru acceptarea uh, politică a reducerii cheltuielilor publice. Mulțumesc. Okay, I've got another card in here. Mulțumesc. Cineva s-a mai scris la cuvânt? Domnul Suera, cred că se numește Suare. Vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori să vă expun aici cazul Estoniei, sistemul nostru de TVA. Uh, îngăduiește un număr foarte mic de excepții și avem uh, mai ales uh, un nivel standard care este utilizat. E un sistem similar cu cel danez. Însă există un, un decalaj, acest VAT gap de care s-a vorbit și trebuie rezolvat această problemă. Uh, Avem diferite modele despre care s-a vorbit în Cartea Verde în legătură cu modul de colectare a TVA. Unul din modele se referă la faptul că se trimite informația în timp real într-o bază de date. Uh, guvernul uh, țării mele se gândește la un model în care pentru sume mai mari de 1000 de euro, atunci uh, informația este transmisă electronic autorității fiscale. Deci aș întreba uh, în ce stadiu se află comisia cu studiile uh, efectuate Cartea Verde vorbește despre niște modele eficiente. Aș dori să știu ce s-a realizat până acum în legătură cu accesul statelor membre la datele uh, stocate în bazele de date ale altor state membre. Întreb asta pentru că guvernul nostru încearcă să implementeze acest model. Deci aș vrea să știu uh, cum stă comisia cu aceste studii și cât de eficiente vor fi modelele. Mulțumesc. Încă doi vorbitori. Nu știu dacă trebuie să dau din nou cuvântul comisiei, probabil. Da, e un, un subiect foarte interesant acest schimb de informații. Doriți, domnule Vereș, să reveniți? Vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând aș răspunde comentariilor comisiei. E vorba de probleme de principiu în legătură cu sistemul invers, dar nu putem să uh, nu ne gândim că e acesta o, un model practic uh, care a fost pus în lucru pentru a stopa frauda TVA. Deci există un fel de contradicție între teorie și practică. Uh, în al doilea rând, aș dori să răspund un comentariu făcut atunci când vorbeam de libera circulație a produselor, a bunurilor în uh, Uniunea Europeană. În cazul anumitor produse, noi pur și simplu am pune piedici circulației acestora într-un anumit interval de timp în anumite țări, dacă vedeți veniturile din TVA, vedeți că frauda uh, afectează un procentaj însemnat din aceste venituri. Noi nu vorbim de restricții, ci vorbim doar de trasabilitatea produselor, deci să fie controlate ca să putem uh, reduce uh, fenomenele care uh, au un efect advers asupra finanțelor UE. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marini. Dacă mai aveți ceva de spus, doamnă președintă, vreau mai ales să mulțumesc reprezentantului Comisiei uh, pentru aportul său cu elemente concrete, precise. Mm, subiectul de această dimineață cred că e un subiect tipic în legătură cu care se pot desfășura dezbateri între parlamentarii naționali și cei europeni, dezbateri utile, ba chiar indispensabile, pentru că e vorba de legislație comunitară, dar uh, aplicarea este la nivel național. Și sunt multe situații concrete care pot fi comparate, analizate, corectate. Deci eu aș dori ca în urma schimbului de opinie din această dimineață să putem menține legătura uh, toate aceste domenii legate de TVA, lupta împotriva fraudelor, uh, îmbunătățirea legislației și metodelor de control deci uh, să se menține legătura între Comisia competentă a Parlamentului Național și cele ale Parlament, a Parlamentului European, mă scuzați, și cele ale Parlamentelor Naționale, că de la uh, schimburi de opinii ca, ace- ca acesta putem fi de folos, pute- poate uh, exista procesul interparlamentar fără a se pune problema competențelor reciproce deci între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Uh, și apoi, sigur că sunt gata să dezbat în continuare problemele privitoare la declarația unică. Eu înțeleg care e obiectivul de a simplifica. Notez totuși că să treci de la 26 de eh, câmpuri de informație, cum există în Franța la ora actuală, la 5, E cam mult. Înseamnă să pierzi multă informație și apar noi oportunități de fraudă. Deci am optat pentru sub, subsidiaritate, dar sigur, e vorba de un experiment. Dar că eu sunt gata să mă las convins dacă există elemente raționale. Și apoi, doamnă președinte, vreau să spun colegului din Danemarca, că da, într-adevăr, sistemul cu 0 și 25% e un sistem uh, optim, cred eu. E un sistem solid, cred eu, pentru finanțele publice, un sistem foarte bun și cred că în mod contrar multor uh, locuri comune, mai ales în uh, Franța, nu e un sistem nedrept, ci un sistem care a permis o viață economică mai flexibilă, concentrarea mijloacelor asupra politicilor publice și întotdeauna mă bucură când aud vorbindu-se de experiențele din Danemarca. Mulțumesc! Very much. Um, we... Mulțumim! Am epuizat timpul și a fost o dezbatere foarte rodnică, cred eu. Dacă comisia dorește să ne trimită în scris anumite răspunsuri, în legătură cu schimbul transfrontalier de informații, putem să le distribuim uh, membrilor. Uh, acum, în ce privește cooperarea în continuare, cred într-adevăr că trebuie să o facem în următorul mandat. Uh, cred că știți foarte bine că noi ne-am făcut treaba în legătură cu legislația în acest mandat, dar ar fi bine să avem și o urmare. Avem uneori grupuri de lucru pe diverse teme și uh, nu e, nu e imposibil să avem un grup de lucru în legătură cu impozitarea. Putem face și videoconferințe în care să includem și pe parlamentarii naționali, mai ales în fazele uh, incipiente, când uh, ne dorim cu toții un schimb de informații cât mai uh, uh, intens. Bun, nu eu voi mai fi președinte, dar voi lăsa această propunere uh, pentru următorul uh, mandat, pentru noua comisie ECON. Uh, voi lăsa asta la secretariat. Bun, acum putem trece la cea de-a doua sesiune de discuții, consolidare fiscală și reforme structurale. Schimbul, schimbul de cele mai bune practici, după cum știți, raportul anual de creștere 2014 a identificat priorități pentru a avea sisteme de consolidare fiscală pentru, diferențiate pentru creștere, pentru competitivitate, pentru modernizarea administrației publice. Statele membre vor fi rugate să continue cu reformele structurale, să consolideze finanțele publice în următorul ciclu al semestrului. E foarte important să înțelegem că la începutul noului ciclu pot fi făcute alte reforme structurale pentru a avea mai multă susținere politică în general și Uniunea, cum una Europeană în general să mai furnizeze stimulente pentru statele membre în ce privește consolidarea fiscală cu reforme, cu ce fel de metodologie există pentru a identifica uh, modele ineficiente de cheltuieli publice, um, chestiuni care pot fi corectate cu cele mai bune practici din statele membre. Cred că trebuie să avem un să facem un schimb de vorbitori aici la catedră. Haideți să facem o pauză de 2-3 minute, să ne organizăm să ne reorganizăm și vă rog, cei care doriți să vorbiți, să-mi, trimiți, să-mi trimiteți cât mai rapid aceste cartonașe completate, fie albe, fie roz, ca să pot ști cine uh, dorește să vorbească. Deci hai să ne reorganizăm, două, trei minute pauză și reîncepem discuțiile. Bun, haideți să vorbim despre schimbul de bune practici. Aceia dintre dumneavoastră care doresc cafea o găsesc în fața sălii. Avem uh, în această sesiune alături de noi pe doamna Cora Van Nivenhuizen Vibenga, Camera Reprezentanților din țările de jos și domnul Vincente Martinez Poalte, membru al Congresului Deputaților din Spania, care vor începe prin a ne prezenta propriile puncte de vedere pe acest subiect. Aveți cuvântul Cora, prima. Mulțumesc, doamnă președintă. După o perioadă de 5 ani cu creștere negativă sau limitată, uh, lucrurile par să se fi schimbat în Uniunea Europeană. Prognoza economică uh, care vine din partea stat- institutelor statistice arată semne de redresare pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Uh, redresare care trebuie să fie alimentată de către statele membre care trebuie să facă eforturi pentru a-și consolida economiile și instituțiile statele membre își au fiecare propriile caracteristici și propriile provocări cu care se confruntă. Redresarea economiei europene uh, necesită soluții specifice pentru statele membre. Evident, nu putem găsi o soluție universală care să funcționeze și cetățenii țărilor de jos resimt consecințele crizei. Șomajul în uh, țara noastră este ridicat după standardele noastre. În plus, Populația neerlandeză este în curs de îmbătrânire și uh, asta poate da naștere la dezechilibre. De asemenea, avem prețuri ridicate la locuințe, piața este blocată și datoria națională este în creștere și cheltuielile cu dobânda la fel. E nevoie de reforme dacă vrem să uh, furnizăm uh, servicii suficient de bune cetățenilor. Reforma are impact asupra vieții cetățenilor și este sarcina noastră a politicienilor să le explicăm oamenilor de ce aceste reforme dure sunt de fapt spre binele lor. Problema cea mare este să obținem sprijinul cetățenilor pentru aceste reforme necesare și vreau să vă prezint cele două bune practici ale noastre, acordurile extinse și descentralizarea mai exact. În țările de jos, de curând, am încheiat acorduri pe diferite, în diferite domenii între guvern, eh, parlamente, angajați, angajatori și organizații ale societății civile. Aceste acorduri se referă la reformarea sistemului de pensii, serviciilor sociale, locuințelor și sistemului de sănătate. Am încercat să ajungem la un echilibru între sprijinul necesar pentru reformă, ritmul reformei și stabilitatea economică dorită. Apoi, acolo unde a fost posibil, am ales ca reformele să fie implementate la cel mai nivel, cel, cel mai scăzut nivel posibil pentru public, adică un număr cât mai mic de cetățeni afectați. De exemplu, executarea sistemului uh, nostru de îngrijire pentru tineri este descentralizată la nivelul municipalităților. Prin urmare, în ceea ce privește îngrijirea copiilor, factori cum ar fi uh, mediul în care cresc, educația, siguranța, sportul, vor fi și mai bine luate în considerare. Municipalitățile vor avea responsabilitatea de a executa politicile noastre Uh, pentru tineri pe termen lung, fiindcă acestea pot răspunde direct și pot constata dacă răspunsul este adecvat. Observații privind rolul uh, UE în stimularea reformelor acum. Piața internă din Europa este centrul Uniunii Europene. Este de un mare interes pentru țările de jos. Multe dintre locurile noastre de muncă depind de asta și dacă Europa o duce bine, așa o va duce și țara noastră. Pe de altă parte, criza economică din Europa este resimțită în mod direct în Europa. De aceea e nevoie de convergență la nivel european în ceea ce privește soluțiile Camera Reprezentanților din țările de jos consideră că implementarea reformelor este de competența națională. Statele membre individuale trebuie să își poată face propriile alegeri de politici, eh, având în vedere că acestea sunt în interesul lor. La pregătirea ultimului Consiliu European am discutat uh, nevoia de consolidare a coordonării politice economice europene. Am discutat aranjamente contractuale și posibilitatea unor, unui mecanism de solidaritate. În acest context, Camera Reprezentanților a cerut guvernului să respingă introducerea unor acorduri contractuale obligatorii la nivelul măsurilor politice și reformelor economice. În ceea ce privește mecanismele de solidaritate, am uh, înțeles care sunt intențiile Consiliului. Mecanismele însă nu trebuie să implice obligații ale statelor membre care nu participă la sistemul acesta de acorduri contractuale reciproce. Nu trebuie să devină un uh, instrument de egalizare a veniturilor și nici să aibă un impact asupra suveranității bugetare a statelor membre. Fără îndoială și celelalte subiecte discutate acolo vor fi avute în vedere. Știu că nu mai avem însă mult timp pentru această intervenție, așa că deocamdată mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Acum domnul Vincente Martinez Poaite eh, din Congresul Spaniei are cuvântul. Muchas gracias. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să pot lua cuvântul în cadrul acestei conferințe și doresc să mă împărtășesc o reflexie plecând de la experiența spaniolă de succes din ultimii doi ani. Cred eu că e de bază coordonarea și omologarea politicilor economice ale diverselor țări pentru a reuși să ajungem la o coeziune economică um, care să poată permite menținerea și solidaritatea euro. Soliditatea euro. Criza a evidențiat că euro nu este ceva irreversibil și că menținerea sa depinde de echilibru economic din fiecare stat membru. Mm E foarte importantă politica economică dezvoltată de Uniunea Europeană în cadrul competențelor sale. La dar în același timp e necesară o mai bună coordonare a politicilor fiecărui, fiecărui stat membru pentru ca o creștere economică și o coeziune să fie durabilă. Fiecare țară are o importanță enormă în uh, ansamblul țărilor și comisia dumneavoastră, în activitatea sa cu guvernanța economică, are o importanță specială în acest context. Încă de la începutul crizei, atât statele membre cât și țările eurozonei au luat diferite măsuri au uh, încheiat acorduri pentru a adopta și a consolida Uniunea Economică și Monetară și pentru a preîntâmpina o criză de uh, dimensiuni egale pe viitor. E necesar să continuăm cu coordonarea politicilor economice, cu o supraveghere unică a sistemului financiar și cu exigențe similare pentru entitățile financiare și pentru firmele, companiile din fiecare stat. În, pe 13 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat uh, un studiu prospectiv anual privitor la creștere, ceea ce înseamnă demararea oficială a semestrului european, cele cinci priorități evidențiate acolo mi se par foarte rezonabile și sunt, reprezintă calea cea bună, dar trebuie să o luăm pe această cale. În Spania, răspunsul, reacția la criză, uh, criza care a început în 2007, uh, au fost politici care, cauzată de fapt de absența de reforme structurale și de cheltuieli publice uh, ridicate, au dus țara într-o situație limită cu un deficit extern de 11%, un deficit public care a ajuns public, punctual la 10% și în mod structural s-a consolidat deasupra procesului de 7% și o rata șomajului de peste 25%. Dificultățile prin care au trecut piețe, criza, piețele, criza îndatorării, au făcut imposibilă finanțarea economiei și au ridicat prima de risc la o situație care nu mai putea fi suportată. Unica soluție la această problemă a fost un plan de măsuri de ajustare foarte exigent după uh, alegerile din noiembrie 2011, care a avut ca rezultat o majoritate populară de dreapta în Parlamentul Spaniol, deci ajustări pentru a reduce datoria publică și deficitul public în mod constant și în același timp un, cu un plan de reforme care să uh, readucă competitivitatea. Eu cred că planul de reforme a transformat piața muncii din Spania, sistemul educativ, administrația publică, uh, piețele de bunuri și servicii și a consolidat sistemul financiar. De asemenea, a permis planul acesta ca Spania să-și recâștige competitivitatea, să crească încrederea și să nu mai reprezinte o problemă pentru stabilitatea Uniunii Europene și a zonei euro. În plus, perspectivele de creștere pentru 2014 s-au îmbunătățit vizibil, după cum uh, a spus uh, foarte clar ieri Fondul Monetar Internațional. Spania a ieșit din recesiune. În ultimul trimestru s-a înregistrat o creștere trimestrială cu 0,13%. În 2013 au ieșit din șomaj 147.000 de persoane. Prima de risc a scăzut, e sub 200 de puncte de bază, ceva ce nu se întâmpla din mai 2011 investițiile străine aproape că s-au dublat și exporturile uh, și-au recâștigat dinamismul. S-a înregistrat o creștere de 6,2%. Din, de pe urma acestor experiențe, credem că țările din zona euro trebuie să facă un mai mare efort de reforme și, în plus, să se îndrepte toate în aceeași direcție Trebuie să fim foarte exigenți cu consolidarea fiscală și cu obligația de a menține deficitul public la aproximativ 3%. În plus, credem că n-ar trebui să ne reîntoarcem uh, la credința că euro garantează creștere echilibrate sau menținerea de uh, rate de interes foarte uh, asemănătoare în toate țările, pentru că s-a demonstrat că acest lucru nu este valabil spaniolii cred că experiența crizei trebuie să uh, fie utilă pentru a fi mai exigenți în a uh, înfăptui politice economice și în a aborda uh, procese de reformă mai intense. Eu personal nu vreau să cred că Europa e o zonă economică fără viitor și cred că dacă facem lucrurile așa cum se cuvine, avem potențial de creștere, toți împreună, un potențial enorm și că bunăstarea e uh, un element al coeziunii care conferă durabilitate creșterii. Spaniolii consideră că dacă politicienii europeni împreună uh, o iau pe calea cea bună, vom fi una din zonele uh, cele mai dezvoltate ale Occidentului. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I'll now give the floor to... Mulțumesc acum Dau cuvântul domnului Dimitropoulos din nou. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. De șase ani a, de șase ani trecem printr-o criză economică financiară și monetară, toate economiile sunt într-o fază de recesiune, dar rata șomajului este peste 11% și uneori în rândul tinerilor s-a ajuns la o rată care nu mai poate fi susținută. Există disparități între statele membre și în ultimele luni Grecia a accelerat ritmul în care încearcă să-și îmbunătățească finanțele publice și multe alte domenii conexe. Între 2009-2013, această însănătoșire, această curățare a bugetului public s-a făcut uh, uh într-un ritm alert cel mai rapid din țările OSCE, cu o reducere a datoriei de peste 13%. Reducerea datoriei cu 10,8% și Comisia prevede o creștere cu încă 2%. În ceea ce privește adaptarea bugetară, până în 2020 există măsuri care deja au fost puse în aplicare, au dus la reducerea cheltuielilor acestea și la creșterea impozitelor. În ceea ce privește reformele structurale, vreau să vă spun că uh, am făcut o reformă a pensiilor la nivel uh, la un nivel ridicat, cu creșterea vârstei de pensionare. În ceea ce privește piața muncii, am uh, creat un nou mecanism pentru definirea salariului minim, am uh, făcut reduceri globale în sectorul public și în ceea ce privește administrația am redus numărul de funcționari, am creat o grilă comună de salarizare în domeniul sănătății am reunit diferitele case de alocare de îngrijiri medicale. Existau 8, acum a rămas una. Am revizuit de asemenea sistemul de import de medicamente, noul sistem de rețete medicale, am raționalizat diferitele alocații sociale, inclusiv cele pentru șomaj. Și într-un cadru, avem un cadru consolidat pentru controlul bugetar, precum și un sistem automat de rectificare atunci când se constată că lucrurile nu merg așa cum trebuie. O listă interminabilă de reforme, cum puteți constata. Am deschis anumite profesii care erau închise până la momentul respectiv și alte măsuri similare care au uh, consecințe foarte puternice consecințele uh, acestor reforme, așa cum arată OCDE, uh, ne, arat, ne spun că Grecia se numără printre țările care pot genera cu adevărat creștere. 2013 a fost însă al șaselea an consecutiv de recesiune în Grecia, cu o creștere de minus sau cu o scădere de minus 25% a PIB-ului și uh, veniturile disponibile pentru familie au scăzut cu 40%, șomajul este la 26%, uneori rândul tinerilor chiar până la 60% cu o scădere a economiilor, lucru care evident limitează volumul lichidităților. Uh, și asta afectează și întreprinderile în același timp. Prin urmare, trebuie să găsim un echilibru între această uh, îmbunătățire, această curățare a bugetului și impactul pe care reformele uh, îl produc. Uh, e vorba totuși de cheltuieli pentru punerea în aplicare, politici structurale și pentru luarea tuturor acestor măsuri indispensabile, fiecare țară trebuie să-și poată evalua propriile nevoi în ceea ce privește reformele. Trebuie să poată evalua disparitățile sociale, dezechilibrele care există la nivelul societății și condițiile de finanțare pentru propria economie. De asemenea, trebuie să se ia în considerare caracteristicile fiecărui stat membru. Fiecare țară are ADN-ul său, nu putem uita acest lucru și prin intermediul politicilor europene se poate contribui în mod esențial la relansarea economică a fiecarei țări și la crearea de noi locuri de muncă. Scăderea uh, ratei dobânzii stabilite de BCE, uh, situația IMM-urilor uh, prin intermediul anumitor măsuri, de exemplu fonduri structurale, facilitarea accesului la credit, facilitarea unui set de măsuri care să ne poată permite creșterea, toate acestea trebuie avute în vedere de fiecare stat membru. Înțelegem cu toții cât de important este să fie create noi locuri de muncă, dacă vrem să fie create condițiile democratice necesare pentru stabilitate și democrație. Asta trebuie să fie o prioritate în politicile europene și este esențial ca, indiferent de condițiile prin care fiecare țară trece, este esențial ca politicile să fie orientate către consolidarea coeziunii sociale și să fie însoțite de politici de dezvoltare și, evident, trebuie să se integreze în perspectivele Orizont 2020 și trebuie să fie compatibile cu valorile de bază ale uh, Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Încerc să îi determin pe uh, colegi să intervină, întâi de toate din partea Parlamentului, domnul Stolojan, care este foarte activ astăzi pe aceste subiecte. Doamnă președinte, Uh, am fost uh, ministru al finanțelor în românia și am negociat destule acorduri de restructurare a economiei românești cu fondul monetar internațional la vremea respectivă. sunt total de acord cu ceea ce colegii noștri au spus aici fiecare țară este un caz aparte. Uh, ceea ce este însă de înțeles și din păcate e greu de înțeles la nivelul politicienilor este că atunci când ajungi în necaz cu economia unei țări ai pierdut din competitivitate te ai îndatorat prea mult trebuie să te ajustezi și ajustarea e dureroasă. nu există cale de a substitui procesul ajustării ceea ce noi am făcut în parlamentul european și la nivelul instituțiilor europene a fost să exprimăm într adevăr solidaritate dar ă, completată cu responsabilitate deci până la urmă problema oricărui program de ajustare este de a da timp țării respective să ia măsurile pentru a restabili competitivitatea și și sigur din partea creditorilor și a celor care pun la dispoziție noi resurse țării respective de a i da un timp necesar în care uh, țara respectivă să poată pune în echilibru pe de o parte obligațiile de plăți pe de altă parte posibilitățile reale de plată ceea ce nu a funcționat atât de bine în acest proces care a durat câțiva ani de zile indiferent dacă ne referim la cazul greciei sau la alte țări a fost că nu am reușit să evaluăm suficient de bine capacitatea de plată a țării respective și cerința de restructurare a obligațiilor de plăți Uh, pentru țara respectivă și sigur că uh, a fost nevoie uneori de reveniri în acest proces de uh, restructurare în sensul de a adăuga noi resurse ați observat toată dezbaterea care s a făcut vizavi de acest raport care este încă în curs în parlamentul european cu rolul pe care l a avut troica probleme legate de respectarea suveranității de democrație uh, ceea ce este foarte bine după părerea mea că discutăm despre aceste lucruri dar uh, să nu uităm o țară care nu se mai poate împrumuta la costuri rezonabile trebuie să se ajusteze. mulțumesc. Uh, thank you. I now have... Mulțumesc. Și acum, uh, din partea Congresului Spaniol, uh, vă rog, aveți cuvântul. Ah, you're over there. Thank you. Eh, Mulțumesc. Foarte pe scurt. Sunt foarte preocupat de oboseala euro, seculară, japonizarea economiei europene. Uh, aș face două considerații. Reformele structurale ar trebui să fie compatibile cu ciclul economic al fiecarei țări în parte și compatibile cu consolidarea fiscală. Și pot da un exemplu, adică dacă se face o reformă a pieței muncii, cum s-a făcut în țara mea, o reformă care implică uh, o scădere a salariilor și concedieri, asta complică consolidarea fiscală. De aceea trebuie să ținem cont acest tip de împrejurări. Toate măsurile, toate politicile, uh, sigur, au obiectivul de a ieși din criză, dar după cum spun, unele din măsurile luate pot uh, complica consolidarea fiscală Ehm, trebuie să avem timpul necesar pentru fiecare din aceste măsuri. E important. Și nu e doar părerea mea, e un, co- un curent uh, important de gândire. De exemplu, femeiul uh, se gândește la astfel de împrejurări și uh, vine cu bune practici pentru politici adecvate, eficiente și cu care să și dea rezultate. În al doilea rând, a doua idee, consolidarea fiscală mi-ar plăcea să vorbim mai mult de programe pe termen mediu, de consolidare fiscală, credibile, cu măsuri concrete și evaluabile în ce privește eh, veniturile, nu doar cheltuielile. Și, după cum spuneam, să fie evaluabile din partea unor autorități independente, cu adevărat independente, eh, ale, de, independente de guverne să fie mai independent de Parlament decât de Guvern. În țara mea există o autoritate fiscală mai, de, mai dependentă de Guvern decât de Parlament. Și e important să fie credibil consolidarea fiscală. Deci, de exemplu, pentru 2013, anul trecut, am două date. Guvernul a propus niște obiective de deficit de 3,8 pentru 2013, dar în septembrie al lui 2013, 2013 față de septembrie 2012, ținând cont de ajutoarele financiare, deficitul s-a situat în jurul lui 10,3% și datoria, cealaltă dată la care m-am referit ieri, în 2 ani, datoria publică a crescut la 22, aproape 23 puncte din PIB în 2 ani și jumătate va ajunge la 30 eh, de puncte din PIB. Așadar, momentul acesta este foarte important și eu am speranțe mari, pentru că Europa poate schimba și eh, schimbă direcția. Dar, dar e nevoie de mai multe schimbări și trebuie făcute bine. Astfel că Europa poate ieși mai bine din criză cu crearea de locuri de muncă și cu obiectivul solidarității de asemenea. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult. Acum din partea Senatului danez, Ray van der Linden. Mulțumesc, doamnă președintă. În statele membre tot există această idee că cele 3% vin de la Bruxelles. Dar cele 3% vin din partea statelor membre în sine, pentru că ele sunt cele care au hotărât că implementarea 3% pentru cetățeni, pentru locuri de muncă, pentru uh, stabilitate și competitivitatea statului membru pe viitor este cea mai bună abordare. Deci, cred că ar trebui să fim precauți nu trebuie să le dăm cetățenilor ideea că vorbim despre o încălcare a suveranității naționale, având în vedere că acest lucru a fost hotărât chiar de statele membre. Impunem obligație, foarte adevărat, ceea ce înseamnă că spațiul de manevră al statelor membre este mai limitat, dar statele membre trebuie să-și facă alegerea în limita celor 3%. Și dacă asta înseamnă acum uh, că vorbim despre um, uh, legături obligatorii din punct de vedere politic, până la urmă este o uh, obligație politică, este o chestie de voință politică. Nu putem accepta situația în care statele membre nu respectă regulile, pentru că atunci ar face o pesocoteală altor state membre. Deci trebuie să ne uităm la parlamentele naționale care lucrează cu Parlamentul European, trebuie să ne uităm la angajamentele pe care statele membre și le-au asumat și pe care trebuie să și le respecte. Atunci când vorbim, de suveranitate, uh, vorbim despre suveranitate, foarte adesea dezbaterea aceasta în statele membre se poartă uh, pornind de la premize false, pentru că trebuie să vedem ce înseamnă suveranitatea. Suveranitatea înseamnă că poți să-ți iei deciziile proprii și că deciziile pe care le iei au un impact în mai multe domenii. Această suveranitate nu prea mai există dacă te referi la politica monetară sau la politica comercială. Trebuie să fim uh, atenți că nu avem o poziție populistă și nu trebuie să spunem uh, că statele membre, uh, da, statele membre nu trebuie să spună că Parlamentul European este cel care subminează uh, până la urmă suveranitatea. Și în cadrul acestor constrângeri, avem spațiu de manevră, dar uh, avem totuși uh, un mod mai restrictiv de a acționa. Trebuie să ne asigurăm că atunci când vorbim despre respectarea suveranității, nu creăm impresia că suntem uh, stăpâni pe propria soartă, pentru că suntem legați unii de alții și depindem unii de alții pentru că ceea ce se adoptă într-un stat membru are consecințe și asupra altor state membre. Tocmai de aceea este bine că săptămâna asta avem parlamentari din toate statele care se reunesc pentru a se asigura că uh, pot să împărtășească responsabilitățile pe viitor. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, now... Mulțumesc foarte mult. Acum din partea Parlamentului uh, European, domnul Antolin Sanchez Preseida. Eu quisiera realizar una intervención. Mulțumesc. Vreau să mă refer la cele mai bune practici și salut uh, cuvântarea și spusele compatriotului meu, invitat domnul Martinez Pujalte, vorbind despre Spania. Eu cred că atunci când vorbim de cele mai bune practici, ar trebui poate să punem accentul pe anumite aspecte care n-au fost uh, suficient subliniate. În primul rând, uh, că statele membre sunt în condiții mai bune ca să reacționeze față de mm, provocările imense cu care se confruntă. În primul rând, când există acorduri interne importante, când există angajamentele principalelor forțe politice și pentru asta ar trebui să evităm să vedem doar o imagine parțială a apariției crizei, pentru că știm că s-ar fi putut uh, preîntâmpina criza cu o politică monetară și fiscală mai strictă și trebuie să vedem care au fost pozițiile uh, uh, în, acea, în acel moment ale diversilor actori. În plus, ar trebui să. aș vrea să spun că Spania e o țară care într-adevăr a avut politici de expansiune ca reacție la primul val al crizei, dar uh, asta în uh, cadrul G20 și în uh, cadrul angajamentelor asumate de alte state membre care aveau o situație fiscală mai bună. și uh, e vorba de niște angajamente uh, internaționale care sunt foarte importante pentru a înțelege în ce economie ne aflăm la ora actuală. Și cred că de asemenea e necesar ca din punct de vedere european să evaluăm la justa valoare contribuțiile importante făcute în ultimele luni uh, cu ieșirea dintr-o recesiune practic autoindusă ca o consecință a politicilor greșite care s-au uh, înfăptuit. Banca Centrală Europeană a susținut statele membre, s-a moderat ritmul ajustării, ceea ce a permis inițial să ieșim dintr-o fază de recesiune. În Spania, de la finalul lui 2011, uh, din păcate, trecem prin recesiunea cea mai uh, gravă din istoria Spaniei de la războiul civil și până acum. Și e clar că avem și obiective mari pe care trebuie să le abordăm în materie de deficit Uh, și e, există riscul de a nu se îndeplini obiectivele uh, pactului de stabilitate și de creștere, uh, cu ce se referă la dezechilibrele macroeconomice, se tot îndepărtează obiectivele strategiei 2020. Deci eu cred că ar trebui să facem un exercițiu de responsabilizare, că nu ne putem permite luxul de a avea o generație pierdută și cred că e necesar un efort pe termen lung care se poate realiza doar dacă vedem foarte realist situația și în același timp luăm, ne luăm și uh, angajamentele necesare pentru un efort susținut. Deci, nu cred că e bine să privim doar imaginea de conjunctură, ci cea generală. Eu aș vrea să spun că sunt cinci mari obiective care sunt pe masă. Obiectivul fiscal, credit, reforme structurale, cadrul social și administrația. Uh, Cred că aceste obiective trebuie realizate printr-un efort comun. În cadrul fiscal e necesar ca unele state membre și sigur Spania să facă o reformă fiscală foarte importantă, dar în același timp e necesar să fim conștienți că nu e vorba doar de ajustare fiscală pentru creștere, ci e vorba de o creștere care să permită să se realizeze o consolidare fiscală. Experiența SUA cred că e foarte uh, importantă și ce se face în alte state membre e important. Trebuie să avem uh, o nu, și nu putem noi să vorbim pe altă limbă economică decât SUA. În legătură cu creditul, cred că e necesar să completăm Uniunea Bancară și de aceea să membre trebuie să fac o reflexie, să vadă dacă mecanismul de rezoluție pentru 2026 ar fi o reacție destul de rapidă. Una e ratingul și alta operativitatea de plină a fondului de uh, rezoluție ceea ce uh, pentru 2020 nu știu dacă se poate uh, contribui la o uh, privatizare accelerată a băncilor, care în multe cazuri se îndreaptă în detrimentul pierderilor suferite de contribuabili. ce privește reformele structurale, deci se spune că trebuie făcute aceste reforme, dar de ce trebuie să fim și previzibili în ceea ce se face. Nu putem adopta o legislație de azi pe mâine. Asta ar însemna să anulezi orice efect. Și apoi ar trebui, la nivel european, să există un cadru care să permită investițiile necesare pentru a redresa economiile, ceea ce încă nu face parte dintr-o discuție europeană. În cadrul social e clar că statele membre trebuie să facă reforme, dar uh, reforme care să prioritizeze ocuparea, nu distrugerea de locuri de muncă și deci mecanisme de flexibilitate pentru a conserva locurile de muncă. Nu ne jucăm cu timpul, cu salariile, cu formulele de solidaritate uh, și până la urmă să se ajungă la mai mare șomaj. La nivel european ar trebui să avem standarde minime, măcar din punct de vedere social. Uh, și pentru reforma administrării și cu asta închei, trebuie un mare acord politic, cum spuneam la început. De asta ai nevoie. Antolin, I'm sorry I had to... Antolin, îmi pare rău că a trebuit să fiu un pic agresivă, dar trebuia să vorbești două minute. Bun, avem puțin timp la dispoziție, dar nu vreau să fiu incorrectă față de ceilalți. Acum avem contribu o contribuție din partea domnului Eduard Cicluna, care este ministru de finanțe în Malta, fost membru al acestei comisii. Bine te-ai întors. Ai cuvântul. Mulțumesc, Sharon. Aș dori să spun că vorbesc în calitatea mea de ministru al țării mele și nu din uh, calitatea de fost parlamentar. Aș dori să mă refer la legitimitatea troicăi, pentru că am senzația că facem o confuzie între mai multe lucruri care ar trebui să fie separate dacă vrem să avem o imagine clară pe această temă. Cred că, în primul rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă s-au făcut greșeli. Și, într-adevăr, s-au făcut greșeli. Asta indiferent dacă femeiul făcea sau nu parte din troică. Pentru că, spre exemplu, dacă, ne, dacă concentrarea a fost prea optimistă în uh, privința uh, evoluției economice sau faptul că istoria femeiului cu diverse țări uh, care au trecut prin această situație uh, au fost nevoite întotdeauna să-și uh, devalorizeze moneda, și acest lucru nu s-a putut aplica și zonei euro. Deci toate aceste aspecte, inclusiv lipsa de îngrijorare socială, de preocupare socială, uh, de repercusiune asupra uh, ocupării forței de muncă și a subiectelor similare, toate aceste uh, lucruri au fost prezente și dacă s-au făcut greșeli, s-au făcut din cauza unei lipse de cunoștință la nivel mondial în acest uh, domeniu și nu s-a ajuns la soluțiile potrivite la momentul potrivit. Nu cred că ar trebui să amestecăm lucrurile și greșelile cu întrebarea dacă Troica a avut sau nu legitimitate. În al doilea rând, problema unei țări din zona euro care pierde controlul în fața unei instituții internaționale cu sediul în Statele Unite, deși e instituție internațională. Iarăși problema cu pierderea controlului pentru o țară care este la un pas de faliment, asta se întâmplă peste, peste tot. Deci orice persoană, orice familie care este la un pas de faliment, o să-și piardă controlul. Așa stau lucrurile cedezi controlul băncii, creditorului sau oricui este dispus să-ți împrumute bani cu condiția ca instituția creditoare care vrea să-și recupereze banii uh, în cele mai bune circunstanțe. Deci problema pierderii controlului nu are legătură cu legitimitatea, ci stă în natura, e în firea lucrurilor. Dacă ești la un pas de faliment, atunci te aștepți să-ți pierzi uh, independența și controlul. Și ajungem astfel la problema legitimității în sine. Evident, dacă ești chemat în instanță, e prefera ca instanța respectivă să fie în țara ta, nu într-o țară străină. E normal, deși justiția e justiție, te aștept să existe mai multă înțelegere într-o instanță națională. Dacă există condiții care trebuie puse și care au fost puse, normal că prefer ca această instituție, Troica, sau dacă nu Troica, altă instituție, să fie mai aproape de casă, să fie mai europeană decât uh, uh, este în acest moment. To, to extract these, these points from each other. Deci, a trebuit să tragem toate aceste, să ne gândim la toate aceste lucruri înainte de a conchide dacă a fost sau nu legitimă intervenția Troicăi. Dar, evident, acțiunile ei trebuie să fie înțelese de către oameni. Și, într-adevăr, în acest caz, sunt de acord că um, Troica ar fi trebuit să aibă o legitimitate mai mare decât cea care este percepută de uh, popoarele din țările afectate. Bun, mulțumesc. Acum din Croația, membru al Comisiei Econ, Ivana Maleci. Predsjedavajuća, eh, Republika Hrvatska je u proceduri prekomjernog deficita. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre deficitele excesive, ceea ce este important pentru mine în calitate ca de reprezentant al Croației este să vedem ce mecanisme avem la nivelul Uniunii Europene. Avem semestrul european care ne permite să luăm uh, măsuri pe termen lung, măsuri structurale care ne vor permite să răspundem la întrebarea cum să creștem nivelul de investiții, cum să reducem rata șomajului, dar cu toții știm răspunsurile la aceste întrebări. Ceea ce este problematic este să vedem cum se pot ele aplica în practică. Dacă vrem să creștem nivelul de investiții, ar trebui să avem un climat sigur pentru investiții, pentru investitori. Dacă vrem să creștem nivelul de exporturi, trebuie să creștem nivelul de competitivitate al companiilor noastre. Trebuie de asemenea să găsim și altă sursă de finanțare pentru întreprinderile noastre. Deci știm răspunsurile la toate aceste întrebări, dar nu știm cum să le punem în practică. Tocmai de aceea este important să facem schimb de practici. Și asta facem astăzi aici. Pentru că vorbim despre procedura deficitului excesiv, trebuie să avem uh, măsuri rapide, pe termen scurt, care să poată avea un efect imediat. Și toate măsurile pot fi atât pozitive cât și negative. Spre exemplu, foarte adesea dorim să reducem salariile din sectorul public, având în vedere că asta reduce deficitul uh, aproape instantaneu. Dar, în același timp, reducem și salariul, salariile din sectorul privat, ceea ce face ca întreprinderile să fie mai puțin competitive și dacă reducem salariile dincolo de un nivel rezonabil, reducem și numărul angajaților, ceea ce iarăși reduce competitivitatea în loc să o crească. Deci toate aceste întrebări sunt prezente. Trebuie să vedem cum putem să punem în practică toate aceste măsuri pentru a avea efectele dorite. Cred că exemplul țărilor de jos este unul foarte bun. Trebuie să cooperăm cu toate segmentele societății pentru a putea pune în aplicare reforme eficiente și pentru a consolida unitățile administrative printr-o descentralizare eficientă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Iarăși un membru spaniol al Comisiei ECON primul vicepreședinte, Papa Zalba. Gracias, eh, Sharon. Mulțumesc, Sharon. Bun, se pare că am, ne-am îndepărtat de falsa dezbatere austeritate versus creștere. Eu am uh, impresia că toți suntem de acord că lipsește uh, un efort pentru a impulsiona creșterea economică. Uh, sunt de acord cu colegul meu uh, din Spania care a spus că trebuie căutat momentul uh, potrivit. Eu cred că asta a reușit guvernul spaniol, care în această legislatură a reușit să ne, să uh, ne scutească de trei ani suplimentar pentru a îndeplini obiectivele deficitului. Cred că e rodul încrederii de care se bucură astăzi Spania în Uniunea Europeană. Asta suntem cu toții de acord că e important să impulsionăm creșterea. Cred eu că sunt două chestiuni prioritare aici. Reformele, după cum uh, s-a spus în dezbaterea de ieri, deci să continuăm cu impulsul acesta reformist uh, din multe state membre și și pentru cele care sunt mai reticente, ca să înceapă și ele sau să uh, urmeze cu reformele, să continue cu reformele. Și altă chestiune fundamentală discutată ieri, creditul. Deci firmele, mai ales IMM-urile, să aibă acces la credit în condiții similare uh, în zona euro și uh, sunt și eu de acord IMM-urile fără nicio îndoială, vor fi motorul și protagonistele creșterii economice și pentru aceasta soluția, sigur, nu este națională uh, neapărat, ci mai ales europeană, pentru că piețele financiare sunt fragmentate. Pentru asta, statele membre, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană trebuie să acționeze în armonie. Astăzi nu este așa, dar să sperăm că în următoarele săptămâni să funcționeze foarte bine această orchestră, că așa asta și merită europenii și puțin câte puțin să reînceapă creditul. Antolina a explicat foarte bine, Uniunea Bancară va ajuta la asta, dar trebuie să fie un ter- o soluție, pe, dar asta e o soluție pe termen mediu și lung, dar pe termen scurt, Banca Europeană de Investiții trebuie să implice mai mult, la fel și BCE-ul. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum avem un senator din Comisia pentru Bugete a Italiei. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you very much. I think we discussed yesterday and this morning that we want to Mulțumesc foarte mult. Am discutat uh, ieri, am discutat uh, azi dimineața că vrem să avem o nouă față pentru Europa. Vrem ca asta să ducă la creștere economică. Și pentru asta e nevoie de reforme structurale. Cred că pentru a evita viitoare dezamăgiri, trebuie să clarificăm relația dintre creștere economică și reforme structurale. Fără îndoială, nimeni nu pune sub semnul îndoielii nevoia pentru reforme structurale în Europa. E nevoie ca productivitatea în regiune să crească și pentru asta, după cum știm, e nevoie de piețe mai competitive. Dar reformele structurale nu vor reuși singure să ducă la acest rezultat. Pe termen scurt, astfel de reforme nu vor face decât să scadă, ducă și mai mult la scăderea cererii. Reformele structurale cresc productivitatea, de fapt, prin două canale adiționale, complementare. În primul rând, pentru că uh, Uh, forța de muncă trece din sectorul productivității scăzute în cel al productivității ridicate. Dar ambele procese sunt necesare pentru creștere economică. Ce se întâmplă însă dacă cererea agregată scade, așa cum se întâmplă la europeriferie? Al doilea mecanism Uh, forța de muncă trece în sectorul productivității ridicate, dar uh, funcționează foarte scăzut. Deci efectul care funcționează e doar primul. Forța de muncă iese din sectorul productivității scăzute și putem să ne trezim cu șomajul care se înrăutățește. Prin urmare, trebuie să subliniem cu mare atenție că strategia necesară pentru a avea uh, o rată mai mare de creștere la nivel european se bazează, strategia deci, trebuie să se bazeze pe reforme structurale pe de o parte, dar e nevoie de trei componente pentru cererea agregată. Ajustări macroeconomice simetrice în țările cu surplus și deficit, o uniune bancară eficientă, asta ca bază, și investiții la nivel european și nivel național pentru creștere. Nu putem spune că uh, e nevoie doar de reforme structurale. Mă îndoiesc că uh, într-un final vom avea altceva decât un sector cu productivitate scăzută mai eficient și uh, șomajul ridicat și fără creștere. Mulțumesc. Un alt membru Econ din Belgia acum intervine, doamna Tyson. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Când vorbim despre consolidarea fiscală și reforme structurale, de fiecare dată se rostește termenul suveranitate. Am auzit asta și azi și ieri în discuțiile noastre. Evident, Există o serie de țări în care trebuie luate decizii dificile și presiunea care uh, rezultă din acordurile încheiate la nivel european este una mare. E nevoie de eforturi mari, adevărat, dar aș vrea să uh, mă adresez membrilor uh, parlamentelor naționale și să, să le spun că dacă vorbim despre ceea ce s-a convenit la nivel european, nu vrem să ajungem la o situație la care cetățenii uh, primesc aceste schimbări ca venind exclusiv din partea Europei. Europa, așa cum știm cu toții, este cea mai mare regiune și regiunea care este formată din state membre, care evident nu renunță la suveranitate, chiar dacă ajung la anumite acorduri. Prin urmare, esențial în cooperarea europeană este să fie respectată această suveranitate. Un lucru care se și întâmplă, fiindcă sunt decizii care pot fi implementate mai eficient și pot produce consecințe mai bune dacă ajungem la acorduri și încheiem um, acorduri împreună pe aceste chestiuni. Prin urmare, nu trebuie să prezentăm aceste lucruri ca venind doar din partea Europei, fiindcă asta afectează imaginea Europei în ochii cetățenilor și în procesul de integrare presiunea care vine din partea Europei trebuie să fie percepută ca fiind utilă, pentru că nu e chiar uh, ușor să fie luate aceste decizii. Uh, ele, în unele țări, au consecințe pe termen lung și trebuie să le explicăm oamenilor că la aceste decizii se ajunge pentru a ajuta lucrurile, pentru a păstra țările pe calea cea bună. Și dacă vrem să evoluăm împreună în Europa, trebuie să avem curajul să evaluăm lucrurile, să facem ajustări acolo unde este necesar, să înțelegem că și momentul la care aceste ajustări se produc este unul foarte important. Aici nu vorbim despre statele membre versus Europa sau Europa versus statele membre. Trebuie să acționăm împreună. Nu trebuie uh, Uh, să existe țări care uh, uh, dau dovadă de solidaritate și altele care se bucură de avantajele acestei solidarități. Trebuie să lucrăm împreună și anume creștere durabilă și locuri de muncă. Asta ne dorim toți. Dacă vrem suveranitate, dacă vrem uh, ca aceste valori să fie, uh, să continue, trebuie să acționăm și să ne respectăm și obligațiile în același timp. Nu mai vrea nimeni să intervină din partea sălii, așa că am să dau cuvântul vorbitorilor din acest al doilea panel. Cora, vrei să intervii prima? Mulțumesc. Discuția a fost una foarte interesantă. Există o serie de interfațe. Toată lumea cred că este de acord că e nevoie de reforme și că Uh, e dur să faci o reformă, că trebuie să explici utilitatea cetățenilor, trebuie să transmiți mesajul corect și clar cetățenilor. Cred de asemenea că împreună putem constata că ce se întâmplă într-o țară poate produce consecințe uh, mari în alte state membre. Prin urmare, într-o anumită măsură, suntem constrânși să acționăm foarte atent. Și uh, închei, doamnă președintă, încă o dată uh, făcând apel la toată lumea să se gândească, să uh, analizeze bine dacă, e, dacă vrem să fim eficienți și eficace în procesul nostru de luarea deciziilor, în procesul de reformă. Fără îndoială, uh, în ceea ce privește schimbul de bune practici, există multe avantaje. De exemplu, noi ne axăm pe eficacitatea și eficiența măsurilor adoptate în ceea ce privește bugetul public. Și toată lumea poate trage o lecție din bunele practici din diferitele state membre. Asta este până la urmă și sensul conferințelor interparlamentare, să putem discuta între noi, parlamentele și cu Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Pualte. Muy agradecido por el debate que ha sido muy enriquecedor. Mulțumesc, a fost o dezbatere foarte utilă, cu multe informații. Cred că e foarte important să vorbim de bunele practici, pentru că și alte țări se poată învăța din experiența altora, din ceea ce fac țările din Uniunea Europeană care pot ajuta la punerea în aplicare a unor mijloace, la unor măsuri în propriul beneficiu, dar e și foarte important să semnalăm că bunele practici azi sunt necesare pentru că ceea ce face un stat membru afectează și pe alte state membre și cred că bunele practici nu constituie doar o metodă de a învăța și reprezintă o necesitate pentru ca tuturor să ne meargă mai bine. Uniunea Europeană și moneda euro pentru statele membre înseamnă creștere mai nu neapărat proporțională, ne-ar merge tuturor mult mai bine dacă toți acționăm așa cum se cuvine. Și în acest sens cred că trebuie semnalat că din perspectiva spaniolă noi credem că specificitățile țărilor membre trebuie completate cu politici coerente făcute pentru toți. Și în acest sens, cred că e foarte important uh, ca, fără să renunțe la suveranitate, Uniunea Europeană să poată condu- să conducă țările astfel încât uh, unele să nu uh, pună în pericol ceea ce fac altele. Asta e o învățătură a crizei. Cred că criza a arătat foarte clar necesitatea ca fără a pierde suveranitatea, țările să-și coordoneze politicile economice. De asemenea, vreau să semnalez că din perspectiva Parlamentului Spaniol a venit aici la Bruxelles cu dezbateri pe care le avem și în Parlamentul Spaniol cum explica domnul Sanchez Presedo, cu perspectiva sau cifrele de deficit public uh, la care se referea domnul Saura, poate nu e acesta locul de a face. Cred că cifrele spun cel mai bine o poveste și cred că, din fericire, cifrele spaniole sunt uh, validate nu doar în Spania, ci și de către Comisie și de către Eurostat și dincolo de dezbaterile politice între partidele din Spania, cred că putem spune astăzi și nu, sper că și colegii mei să fie de acord că Spania în ultimii doi ani reprezintă o poveste de succes, că Spania iese din criză, poate cineva din opoziție va putea spune că din întâmplare, dar noi credem că ieșim din criză pentru că facem lucrurile așa cum trebuie. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, I have... Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să mai intervine. O să mă mai uit totuși în sală. Poate totuși e cineva care îmi face cu mâna. Bun, atunci putem să facem o scurtă pauză. Unele dintre subiectele menționate aici sunt îngrijorări și preocupări și ale Parlamentului European. Modul în care se poate ajunge la o ajustare simetrică este foarte controversat, dar, într-adevăr, Trebuie să găsim o soluție. Cred că s-au uh, spus lucruri foarte importante atunci când s-a spus că orice creditor ar impune condiții, așa cum a spus domnul Șicluna. Și există state membre care încearcă să găsească o cale mai bună pentru a uh, deveni proprietare pentru a avea autonomia măsurilor pe care trebuie să le ia. Și în mod clar nu poți să faci mari schimbări dacă nu îți iei și cetățenii cu tine, dar înțeleg că există o dorință puternică de a merge în această etapă în care să putem uh, gestiona noi înșine aceste lucruri și fără intervenția internațională din partea femeiului. O să facem un scurt rezumat a ceea ce am uh, uh, discutat în sesiunea plenară de final, care începe la 11 și jumătate, așa încât putem avea o scurtă pauză de 5 minute și apoi la 11.30 va începe sesiunea plenară cu președinții de la Comisiile pentru Ocupare și pentru Bugete. Și o să-i anunț pe cei care nu sunt la curent că Curtea Europeană de Justiție a respins uh, cazul adus de uh, Regatul Unit în ceea ce privește short selling. Uh, nu am încă niciun fel de detalii, dar este o știre de ultimă oră. Vă mulțumesc foarte mult și reîncepem la și jumătate.